Herr Präsident! Vielen Dank. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Vă rog să luați loc, doamnelor și domnilor. Ich erkläre die am 17. Declar ședința suspendată pe 17 iulie de, uh, deschisă din nou. Am un anunț trist. A fostul membru al Parlamentului uh, European, Ian Paisley, a murit săptămâna uh, trecută, în vârsta de 88 de ani. A dumnealui a fost membru al Parlamentului European și prim-ministru al Irlandei de Nord. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă transmit că mai mulți colegi mi-au a tras atenția asupra faptului că în aceste momente primim vești dramatice despre uh, catastrofe, o catastrofă care a avut loc uh, în apropierea coastelor uh, Libiei. Este vorba de un număr de 200, mai mult de 250, 250 de victime, 36 au putut fi salvați, 36 de persoane, dar, după cum am spus, a fost vorba de victime în număr de 250 și lângă Malta este posibil să se ajungă la victime de până la 500 de, de oameni. Și cred că este de datoria noastră a tuturor să încercăm să evităm asemenea catastrofe umanitare. Doamnelor și domnilor, săptămâna trecută v-am transmis și aș dori să repet acest lucru astăzi. Următorul lucru, mâine, Um, înaintea votului va avea loc o filmare, uh, uh, fotografii, nu mâine, îmi cer scuze, miercuri, uh, fotografii, o fotografie la 360 de, grad, de grade. Și ar fi frumos dacă toți membrii Parlamentului ar fi prezenți pentru a